pe tema eliminării violenței împotriva femeilor în Uniunea Europeană. <clears throat> Comisia responsabilă pe fond este Comisia pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen. Atrag atenția că la această dezbatere nu există procedura intervențiilor spontane și nici procedura cartenașelor albastre și are loc o singură rundă de vorbitori din partea grupurilor politice. Pentru început are cuvântul autoarea întrebării doamna Garcia Perez Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, mai bine de nouă milioane de femei sunt victime în Europa ale violenței împotriva femeilor. E greu să spunem cifra asta fără să ne fie rușine. E greu să rostim această cifră fără să înțelegem că în spatele cifrelor sunt vieți ruinate, viețile unor femei care au fost asasinate din cauza macismului din cauza macismului care ucide de către cei care cred că femeile sunt proprietatea lor, de cei care înțeleg că societatea nu înseamnă egalitate. Și față de această cifră, față de realitate, astăzi, pe 25 noiembrie, avem răspunderea, avem obligația de a ridica vocea de a evita tăcerea, de a ne angaja că vom acționa pentru a pune capăt acestui rău social, cel mai rău din lume și din Europa. Trebuie să ne asumăm răspunderea. Este momentul să lăsăm anunțurile, să lăsăm vorbele și este momentul să acționăm. Pentru că femeile nu pot să mai aștepte. Zi după zi vedem în mass media, la televiziune, că sunt femei care, pentru simplu fapt că sunt femei, sunt asasinate. Li se distruge viața, li se distruge viața copiilor și lor. Trebuie să trăim în o societate egalitară, trebuie să ne asumăm angajamente, este obligația noastră, este răspunderea noastră și din această cauză lansăm astăzi o serie de întrebări adresate Comisiei Europene. Nu e prima dată când avem această dezbatere în plenul Parlamentului și sperăm că prin dezbaterea de astăzi să ă, obținem acele angajamente ale Comisiei Europene pentru activitatea care trebuie făcută de acum înainte. Dorim să știm când o să prezinte Comisia Europeană strategia privind egalitatea dintre bărbați și femei. Parlamentul acesta s-a pronunțat în această materie. Care trebuie să fie conținutul acestei strategii și pentru noi este fundamental ca o mare parte din politica privind egalitatea dintre bărbați și femei să se axeze pe lupta împotriva violenței împotriva femeilor. Însă vrem să știm și alte lucruri am făcut deja niște pași uh, în această materie. Ordinul de protecție a victimelor a fost un element esențial. Acum mai puțin de un an uh, s-a terminat termenul pe care îl aveau statele membre ca să transpună această legislație și vrem să știm când o să ne spună Comisia cum s-a evaluat, cum uh, evaluează punerea în aplicare a acestui ordin. De asemenea, înțelegem că este fundamental uh, că să se poată asuma acte în materie legislativă. Nu e prima dată, doamna Iaurova, când ascult eh, din partea, când ascultați acest lucru din partea Parlamentului. Nu e vorba numai de măsuri de susținere pentru organizații care conștientizează situația. Nu rezolvăm lucrurile așa. E nevoie de legi, pentru că legile înseamnă un angajament. Legea înseamnă o obligație de îndeplinire a legii din partea statelor membre pentru a lupta împotriva violenței împotriva femeilor. De multe ori ni s-a spus că nu există există un nivel de competență la Uniunea Europeană pentru a combate violența împotriva femeilor. Nu ne resemnăm și credem că lucrurile se pot schimba și am spus de mai multe ori acest lucru în aceste dezbateri. Știm, vrem să dăm Europei competențe în această materie de luptă împotriva crizei economice și trebuie să găsim și competențe pentru Europa, pentru a combate violența împotriva familiei, pentru, împotriva femeilor, pentru a lupta pentru o societate egalitară. Să căutăm noi toți Consiliul, Comisia, Parlamentul să găsim această capacitate legislativă. Pentru că nu putem să mai așteptăm, nu putem să mai facem anunțuri care rămân doar vorbe, fără angajament și nu se traduc în fapte, în realitate. Vorbim despre viețile femeilor, despre viețile a jumătate din populația Europei și care merită respectul nostru și care merită să fim conștienți că avem posibilitatea să facem mult mai mult decât facem în aceste momente pentru ele. Este o chestiune care ar trebui să ne implice pe toți, pe toți și pe toate, toate instituțiile, la toate nivelurile. Este necesar în acest moment să ne unim eforturile pentru că femeile merită acest lucru, pentru că amintirea tuturor celor care au fost asasinate de către teroriștii maciști merită activitatea noastră și pentru că vorbim despre viitorul generațiilor noastre, de viitorul fiicelor noastre, pentru că avem răspundere față de ele, avem o obligație față de ele. Mulțumesc foarte mult. În numele Comisiei are acum cuvântul doamna Iaurova. Distinși membri, domnule președinte, domnilor și domnilor, Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați ridicat acest subiect important și serios cu ocazia Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. E un semnal politic important pe care atât Parlamentul European cât și Comisia Europeană au hotărât să-l dea aderând la ziua portocalie a ONU pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și de a lumina clădirile oficiale astăzi în uh, portocaliu. Violența împotriva femeilor rămâne o provocare în fiecare țară din Europa. În continuare, în 2015, femeile sunt bătute, umiliate, umilite, violate, mutilate, hărțuite și obligate să încheie căsătorii cu forța. Are loc violența în familie, din partea membrilor de familie, a soților, partenerilor, la locul de muncă, sistemul de învățământ, din partea colegilor, studenți, profesori sau șefi. Se poate întâmpla și pe stradă sau pe internet, din partea unor necunoscuți. Știm că una din trei femei din Uniunea Europeană a trăit experiența violenței psihice, fizice sau ambele. Violența are un impact pe durata întregii vieți asupra sănătății și stării de bine a victimelor, ca și asupra familiilor acestora, ceea ce are un impact la rândul lui asupra economiei și societății în ansamblu. Promovarea egalității de gen și combaterea violenței împotriva femeilor merg mână în mână. Femeile trebuie să fie capacitate să pună capăt unor <clears throat> relații abuzive și să combată violența. Când vorbesc de ea, n-ar trebui să fie împiedicate să-și îndeplinească potențialul la locul de muncă și în societate. I... Voi prezenta în luna decembrie un plan detaliat uh, și un angajament al Comisiei cu privire la îmbunătățirea egalității de gen în anii care vin. Așadar, sunt pregătită să prezint și Comisiei uh, de Femei din Parlamentul European o propunere privind o strategie în domeniul de gen, un document strategic pentru anii 2016-2019. Ne-am ocupat de acest subiect cu toți factorii implicați pe întreaga durată anului curent și contribuția dumneavoastră la această procedură a fost extrem de valoroasă. Printre priorități o să includă <clears throat> măsuri suplimentare de sprijin pentru statele membre în prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență bazată pe gen în ce privește violența bazată pe gen, Comisia are o abordare hotărâtă, cuprinzătoare, un mix de legislație, sensibilizare, finanțare, ca și îmbunătățirea cunoștințelor și culegerii de date. Voi începe prin a mă concentra pe legislație. Uniunea Europeană a adoptat legislația pentru a preveni violența împotriva femeilor și pentru a apăra și sprijini victimele, inclusiv în domenii cum ar fi hărțuirea sexuală, traficul de persoane, abuzul sexual și exploatarea sexuală a copiilor, pornografia infantilă, drepturile victimelor din directiva privind drepturile victimelor, la care am lucrat îndeaproape cu dumneavoastră, a intrat în vigoare pe 16 noiembrie anul curent. Va avea un impact deosebit asupra statelor membre, de exemplu, <clears throat> celor care va trebui să înființeze structuri de sprijin pentru victime de importanță deosebită pentru violența bazată pe gen și care nu există în toate statele membre încă. Puteți conta pe angajamentul meu că ne vom călăuzi și vom monitoriza aplicarea eficace a acestui act normativ ca și un cadru juridic mai larg. Trebuie să vegem că măsurile de protecție existente sunt acordate persoanelor în situație de risc și aplicate și în practică din ianuarie 2015, victimele violenței domestice beneficiază de pe urma protecției aplicate atunci când călătoresc sau se mută într-o altă țară a Uniunii Europene. Dispoziții de protecție, ordine de protecție din țara de origine pot să circule în întreaga Uniune Europeană dincolo de frontiere. Această situație de transpunere încurajatoare, având în vedere inițiativele Comisiei, avem acum reguli naționale care transpun directiva privind Ordinul European de Protecție deja în 21 de state membre. Mă bucur să vă informez de asemenea că pe 9 octombrie Comisia a publicat o foaie de parcurs cu privire la viitoarea aderare a Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei. Foaia de parcurs este un prim pas concret în direcția aderării la acest instrument puternic de combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice aderarea Uniunii Europene la Convenție <clears throat> reflecta angajamentul nostru de combatere a încălcărilor drepturilor omului și a discriminării, atât în interiorul Uniunii Europene, cât și dincolo de frontiere. <clears throat> Comisia sprijină măsuri de sensibilizare, acțiuni pe teren în statele membre, societatea civilă, diverse organizații și rețele europene. În acest an s-au alocat 8 milioane de euro pentru combaterea violenței împotriva femeilor privind programul Rights Equality and Citizenship. De asemenea, pentru cei care promovează schimbări eh, pentru a se pune capăt mutilării genitale a femeilor, servicii pentru victimele violenței în universități pentru a reacționa mai bine la incidente și la nevoile tinerelor victime, statele membre au fost sprijinite pentru a sensibiliza publicul larg în legătură cu această problemă. Mă mândresc să vă spun că săptămâna trecută s-a luat decizia <clears throat> de a sprijini nouă proiecte internaționale de combatere a violenței cu un total de 4,3 milioane de euro. În cadrul acestei activități de sensibilizare sunt angajată <clears throat> să introduc și acțiuni țintite împotriva violenței împotriva femeilor în 2017. În prezent uh, planificăm activități viitoare și am salutat cooperarea dumneavoastră. Aș vrea de asemenea să vă spun câteva cuvinte despre importanța îmbunătățirii cunoștințelor legate de cauzele violenței bazate pe gen în mod periodic. Este esențial pentru că permite o monitorizare a situației în întreaga Uniune Europeană și ne ajută de asemenea să formulăm și să implementăm mai bine sau politici mai bune. Serviciile Comisiei lucrează împreună cu Eurostat și Institutul European pentru Egalitatea de Gen cu actorii chei din acest domeniu care pot să contribuie la acoperirea lacunelor. În fine, vreau să spun clar că văd că e nevoie să ne ocupăm și de violența cibernetică împotriva fetelor și femeilor și o formă emergentă de violență în acest sens. Avem legislație europeană și politici cu privire la siguranța copiilor împotriva hărțuirii, exploatării online, în plus, Comisia a lansat un apel de 3 milioane de euro pentru propuneri de combatere a hărțuirii sexuale și a violenței sexuale împotriva fetelor și femeilor, inclusiv prin noi tehnologii și mass media sociale. Propunerile sunt evaluate acum. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Trecem acum la vorbitorii din partea grupurilor politice. Începem cu doamna Tereza Jimenez Peseril Pario din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna comisaria Urova, pentru angajamentul față de victime. Astăzi este ziua internațională a eliminării violenței împotriva femeilor și trebuie să ne întrebăm de ce această zi, pentru că este fundamental ca societatea să reacționeze. Sunt e nevoie de multe eforturi pentru a promova acțiuni decisive pentru a pune capăt acestui rău cu care nu, put, nu ne putem obișnui. Dinamica aceasta, nu văd, nu aud, nu vorbesc, trebuie să se sfârșească. Trebuie să dărâmăm acest uh, zid al temerilor, al temei, pentru că în fața acestei tăceri de disperate, agresorul se simte puternic și în cel mai rău caz se ajunge la uciderea acestor femei. Majoritatea cazurilor de violență împotriva femeilor vin din partea partenerului, iar în cazul copiilor din, de persoane din anturajul său. Este important ca victimele să denunță, dar de asta trebuie să se simtă protejate. De aceea mă bucur că am fost raportor pentru Ordinul European de Protecție a Victimelor, ca să se recunoască aceste ordine în toate statele europene eh, pentru siguranța femeilor care fug de agresorii lor și care fac foarte multe pentru a avea acces la legislația europeană. De aceea am înaintat această întrebare pentru ca eh, această strategie europeană să aibă un final, o finalizare, pentru ca încălcarea drepturilor omului care este um, consecința inegalității dintre bărbați și femei. 35% dintre femei și fete suferă un fel de violență fizică sau sexuală pe parcursul vieții. Lucrul acesta trebuie să se oprească. Eu cred cu tărie că dacă uh, acționăm în sensul educației și prevenirii și protecției victimelor, și în sensul controlului agresorilor putem evita această durere uh, provocată de aceste uh, crime. Bineînțeles, femei, nu trebuie să se ajungă la uciderea acestor femei și trebuie să se includă și minorii în această nouă directivă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Maria Arena din partea socialiștilor și democraților. Doamna comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna comisar. Nu vreau să remintesc cifrele. A spus o femeie din trei în prezent în Europa e victima violenței. În spatele acestor femei și cifre există ființe omenești sunt, fitele, sunt fiicele, surorile noastre, eh, soțiile dumneavoastră, domnilor, colegele noastre, persoanele care înconjoară o femeie din trei. E adevărat că dacă ne uităm în jurul nostru, înseamnă că cineva din dreapta sau din stânga e cu siguranță a fost sau va fi victima unor violențe. Trebuie să vorbim despre formele de violență, le cunoaștem aceste forme. Sunt fizice, psihologice, economice, sexuale și este un capăt al extremității ucidere. S-a vorbit aici, colega noastră, șapte femei uh, sunt ucise în fiecare zi, feminicid, înseamnă că te omoară cineva numai pentru că ești femeie. Mutilările genitale, uh, comerțul cu ființe umane, exploatarea umană. E suficient să spunem că ne-am săturat. E insuportabil să mai vedem în Europa în prezent că avem această atitudine de lăsat de azi pe mâine. Articolul 8 din tratat, domnule comisar, în tratatul de la Lisabona spune că trebuie să garantăm egalitatea între bărbați și femei în Europa. Sunteți la Comisia Europeană <clears throat> gardiana acestor tratate. Vă cerem pur și simplu să puteți pune în aplicare aceste tratate. Nu să faceți planuri și tot felul de abordări, ci să puneți în aplicare tratatul. Uneori e mai ușor uh, să aperi dreptul la proprietate decât pur și simplu să aperi dreptul la viață. Și deci vă cerem să apărați dreptul la viață pentru toată lumea și pentru 50% din populația Europei. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Urmează numele conservatorilor și reformiștilor, doamna von Storch. Mulțumesc, domnule președinte. Din 2004 încoace, Parlamentul discută în mod uh, periodic despre violența împotriva femeilor Există în acest sens și o convenție a Națiunilor Unite, există și programul DAFNE pentru implementarea programului 1. Dar ce înseamnă violența împotriva femeilor? Nu suntem cu toții împotriva violenței, mai ales împotriva celor mai slabi? Bineînțeles că suntem. Însă Uniunea Europeană n-ar fi Uniunea Europeană și ONU n-ar fi ONU, dacă nu și-ar ascunde ideile uneori în spata cuvintelor. Cuvintele fac politică, cuvintele fac politică Poți să fii împotriva unei hotărâri care condamnă violența împotriva femeilor? Nu, nu poți să fii și nici împotriva violenței împotriva băieților și bărbaților. Dar, conform definiției ONU, o violență împotriva femeilor este și interzicerea avortului dacă ea o dorește. Dacă nu o poate face, poate intra în statistici ca un, o victimă. Indiferent care este atitudinea vis-a-vis -vis de avort. Vorbitoarea este întreruptă de către președinte. Domnul Giefer Hofstadt din partea liberalilor. Da, violența împotriva uh, femeilor uh, este o chestiune care nu ține doar de femei, pentru că ține de dimensiunea de gen și se adresează și împotriva bărbaților uneori. Și așa cum s-a spus uh, în diferite intervenții. Uh, la un moment dat în viața lor, una din trei femei are de a face cu violență din partea bărbaților. Și în uh, jumătate din cazuri, partenerul este responsabil. Practic, șapte femei în Uniunea Europeană își pierd uh, viața zilnic datorită unor violențe de tip sexual, abuz în relație sau mutilare genitală. Și haideți să recunoaștem că de prea multă vreme bărbații au evitat această problemă a violenței împotriva femeilor și au abordat-o ca un fel de chestiune de femei. Cred că asta este problema. Pentru că atâta timp cât uh, violența de gen este privită ca o chestiune care ține de femei, bărbații se detașează și noi, bărbații, trebuie să rupem acest ciclu vicios. Violența împotriva femeilor ar trebui să fie ceva care ține de trecut și uh, protecția ar trebui să acordată tuturor victimelor. Și în acest sens, uh, doamnă comisar, avem nevoie de o strategie la nivel european, pentru că multe țări europene au astfel de legi în ziua de azi care protejează femeile împotriva violenței, dar mai există și multe care nu dispun de o astfel de lege și care ar putea profita. Consiliul Europei a obligat țările să abordeze violența potriva femeilor în toate formele sale pentru a proteja femeile și victimele, pentru a urmări făptuitorii. Dar până acum, realitatea este că Convenția de la Istanbul a fost ratificată de doar 12 state membre ale UE. De aceea eu cred că trebuie să facem ceva special și anume aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul, astfel încât să închidem această lacună în legislație și să protejăm mai bine femeile și să condamnăm acele țări care au sânge pe mâini. Toleranță zero în lupta împotriva violenței de gen este singura manieră în care putem aborda chestiunea și nu doar femeile. Femeile și bărbații trebuie să-și dea mâna și să vorbească în mod clar și să spargă această tăcere. Mulțumesc foarte mult! Vă spuneam la începutul sesiunii că nu vor exista cartonașe albastre, pentru că este o singură rundă de intervenții din partea grupurilor politice. Acum în numele Confederației Stângi Unite, domnul Björk. Kvinnor är en terror som pågår. Mulțumesc foarte mult. Violența împotriva femeilor este un act care se petrece în tăcere. Trăim într-o mentalitate care acceptă acest lucru, care acceptă violența bărbaților împotriva femeilor și faptul că se poate continua. Este o mentalitate care uh, menține în funcție personalități publice uh, și le susține chiar dacă au făcut tot felul de atrocități acasă. Nu Roman Polanski și alții, Dominic Stroscan și pot să înșir uh, bărbați din toate țările noastre. Suntem astăzi aici pentru că am solicitat, am cerut uh, să existe legislație care să aibă niveluri minime de protecție uh, pentru această împotriva violenței împotriva femeilor. Nu vom abandona lupta trebuie ca uh, această convenție de la Istanbul să fie ratificată. Există, nu, dreptul de a pregăti forțe de poliție specială pentru judecători, pentru cei care sunt expuși acestor fapte. Iar statele membre trebuie să aibă planuri de activități pentru a combate violența împotriva femeilor iar cei care colaborează cu femeile refugiați eh, trebuie să știe acest lucru, trebuie să susțină acest lucru. Au nevoie de cunoștințe speciale pentru că și ele participă la această luptă. Trebuie să aibă acces la autoapărare eh, feministă pentru a-și proteja identitatea de sine. Trebuie să ne opunem eh, violenței, trebuie să ne opunem acestei mentalități a tăcerii care le transformă pe femei uh, într-un obiect al răului și care le dă bărbaților mână liberă pentru că se aduce, ajunge la din ce în ce mai multe violențe împotriva femeilor. Lipta de propuneri venită din partea Comisiei este o aprobare tacită a situației. Avem nevoie de propuneri, avem nevoie să ne asigurăm că lucrul acesta se face pentru că altfel este inacceptabil. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum în numele verzilor, un minut și jumătate, Sebastian Jordi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Azi dimineață am vorbit trei ore despre atentatele de la Paris și amenințările teroriste care se abat asupra noastră și acum avem mai puțin de o oră să vorbim despre cea mai importantă cauză a morților violente din Europa Can I start again? <laughs> Thank you. Esta mañana. Azi dimineață am vorbit trei ore despre o dezbatere prioritară privind atentatele de la Paris și amenințările care se abat asupra noastră. Și acum avem mai puțin de o oră ca să vorbim de principala cauză a morților violente din toată Europa. Violența împotriva femeilor, care ne atinge și ne lovește în fiecare zi cu mult mai multă intensitate decât orice amenințare teroristă. S-au spus cifrele, dar le voi repeta pentru că sunt monstruoase. Una din trei femei din Europa a fost victima violenței. Una din 4, o agresiune sexuală. Europa trebuie să recunoască dată pentru totdeauna că aceasta este principala problemă de securitate. Și cum ne confruntăm cu ea? Sunt state membre ale Uniunii Europene care au legislații care ascultă, care ascund, protejează această violență. Doamnă comisar, vă să cerem soluții, vă cerem soluții urgente pentru că în fiecare zi mor femei asasinate de cineva care se crede stăpânul ei până într-atât încât să ia viața. Din ce în ce mai multe femei trebuie să fugă, să-și uh, abandoneze căminul pentru că sunt victime ca să fie sigure undeva. Nu mai putem aștepta, trebuie să facem presiuni împotriva guvernelor care nu fac ce trebuie, pentru că sunt complici ai asasinilor. Și avem nevoie de o directivă europeană împotriva violenței maciste. Avem nevoie de o implicare maximă a instituțiilor europene. Doamnă Iaurova, văd că sunteți resemnată. Vă plângeți de probleme de competență, dar spunea colega noastră Maria Arena că toate tratatele ale Uniunii Europene spun că suntem garanții egalității și ce mai mare atentat împotriva uh, egalității, această violență împotriva femeilor, această violență uh, macistă. Vă rog să faceți ceva repede. Mulțumesc! Mulțumesc pentru grupul FDD. Un minut jumătate, doamna Daniela Aiuto. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi, în această zi plină de simbolism, luăm notă cu mare neplăcere că și statele care au semnat, care au ratificat Convenția de la Istanbul, chiar și în Italia, unde există legi împotriva violenței împotriva femeilor, totuși continuă să existe probleme care țin fie de uh, aplicare, fie de o condamnare corespunzătoare. Pentru că există mult prea multă severitate vis-a-vis -vis de cei care săvârșesc astfel de fapte. Sunt legi care protejează victimele, dar știm cu toții că datorită recursurilor și a reducerilor de pedepse, se ajunge până la urmă doar la o cutizare a durerii și a revoltei. Există și Uh, timp uh, foarte, termene foarte lungi până se ajunge la o decizie judecătorească. De aceea trebuie să acționăm pe trei domenii, a prevenției, a protecției și a pedepsirii. În paralel cu toate ce, măsurile preventive, trebuie să cerem o a pedepselor și, în special, certitudinea că acestea să fie și executate, pentru a evita că, prin concesii, uh, Uh, cel vinovat să se întoarcă la o viață normală, spre deosebire de femeile care au suportat violența și vor purta semnele acestei violențe întreaga viață. Mulțumesc, doamnă Aiuto. Are acum cuvântul un minut și jumătate din partea grupului ENF, Janice Atkinson. Ar trebui să facem ordinea în curtea proprie înainte să le dăm lecția altora. Eu am fost supus unor abuze verbale și aproape violență fizică în Parlamentul cu sediile la Bruxelles și Strasburg. La reuniunea la care am participat ca eurodeputat, mai, un coleg din Marea Britanie mi-a spus ă, femeie idiotă și tâmpită. A fost auzit de alți eurodeputați și de angajații Parlamentului. Vi se pare acceptabil? Al doilea rând, un deputat de la stânga i-a spus uh, unei colege jegoasă. Vi se pare ceva acceptabil? În al treilea rând, a fost hărțuită de ziariști misogini care lucrează pentru organe media ale Uniunii Europene. <clears throat> A vrut să-mi ia interviu uh, cineva care era beat la 10 dimineața. A doua tentativă era să mă blocheze la ieșirea din plenar. E un tip masiv ca dimensiuni, ca înălțime. <clears throat> Era băut, clar, avea o cameră de la vedere care îi se clătina pe umăr și mă urmărea în viteză pe coridoare într-o despărțitură de sticlă. Dacă ar fi lunecat, ar fi putut să mă zdrobească. Mi s-a spus că detestă femeile, mai ales cele care au succes în viață, în politică. Vi se pare acceptabil? Da. Se pare că e ok să abuzeze o femeie din dreapta și că dacă cineva de aici se adresează una dintre femeile, colegile dumneavoastră și îi spune ce ni se spune nouă, ar fi Uh, toată lumea ar fi revoltată, sancțiuni partea președintelui, dar pe mine nu mă sprijină nimeni. Mă sprijină cineva? Tăcere! E elogventă tăcerea dumneavoastră. Mulțumim, spune președintele. Uh, Mulțumesc din partea neînscrișilor, doamnă Diane Dodd. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte în societatea de astăzi violența împotriva femeilor ia forme din ce în ce mai inacceptabile. Trebuie doar să vedem care este impactul traficului de femei. Și e vorba de milioane de femei care sunt uh, vândute ca sclave sexuale uh, dacă ne gândim la cele spuse de domnul Verhofstadt, acest tip de violență nu este îndreptat numai împotriva femeilor iar în ziua aceasta internațională împotriva violenței împotriva femeilor, mă gândesc uh, la cele spuse de alegătorii mei din uh, Irlanda de Nord, apropo de legea împotriva traficului de persoane. Este o lege care se referă la acest lucru, la acest fenomen al societății și care poate fi luat ca precedent de alte țări. Vreau de asemenea să accentuez și activitatea femeilor, organizație voluntară de femei care se referă la uh, actele de abuz domestic și care protejează femeile și copiii care au fost victime ale abuzului fizic, sexual sau moral în căminele lor. E vorba de programe de protecție. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, stimați colegi. Acum revenim la comisie. Doamna comisar Iaurova are cuvântul. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Da, cu toții trebuie să facem mai multe, nu numai Comisia Europeană, ci la toate nivelurile. Trebuie să acționăm. Ați menționat aici faptul că noi, Comisia, suntem gardianul tratatelor, mai ales articolul 8 care este articolul care sanctifică egalitatea. Și sunt extrem de preocupată de ideea egalității și vreau să fac uh, acțiuni eficiente, folosind instrumente eficiente. Uh, îmi faceți apel la mine și îmi cereți uh, legislație reală europeană. Și cum spuneam, mă refer la Convenția de la Istanbul și poate noi directive pentru a combate violența împotriva femeilor. Eu însumi nu pot să vorbesc serios despre noua directivă ca ceva care va rezolva repede problema, ci trebuie să ne gândim la procesul de pregătire a legislației europene. Nu critic acest proces, dar vreau să spun că chiar dacă găsim un temei juridic pentru această legislație, o să dureze câțiva ani până când să intre în vigoare în statele membre și să producă efecte deci, cinstit vorbind, mă refer la alte instrumente acum și declar aici că avem o problemă cu temeiul juridic al acestui tip de legislație pentru că violența împotriva femeilor ține de faptele de natură penală care sunt de competența statelor membre noi ce putem face trebuie să facem și vom face acest lucru prin uh, accederea la Convenția de la Istanbul, care ne dă competența de a acționa și uh, în domeniul legislativ. Un instrument mai eficient ar fi să investim fondurile existente în programe eficiente de conștientizare și pentru a susține organizațiile din societatea civilă și pentru a pregăti experții și profesioniștii care ar trebui să ajute mai mult victimele violenței. Vorbind de alți participanți, pe cine susține Comisia, trebuie să ne referim în primul rând la statele membre, pentru că susținem statele membre și în același timp obligăm statele membre să pună în aplicare legislația care trebuie să contribuie la rezolvarea situației. Trebuie să vorbim deschis despre societatea ca atare, pentru că violența împotriva femeilor în multe state membre se întâmplă cu acceptarea tăcută a societății, ca și când ar fi un fenomen normal. În unele state membre este acceptat chiar și de mass media în tăcere Asta este o direcție în care ar trebui să ne îndreptăm și în care ar trebui să contribuim cu ceva la rezolvarea situației. Vorbesc de comunitățile locale care nu trebuie să fie oarbe și uh, surde, să înțeleagă că se întâmplă ceva în jurul lor. Să vorbim și despre victime. Doamnelor și domnilor, Recent uh, mi-au ajuns în față niște statistici și niște cercetări care spun că doar 15% din actele de violență împotriva femeilor au fost raportate la autoritățile îndrituite. Așa este. Victimele tac. Și se întâmplă acest lucru pentru că nu au încredere în autorități. Și nu au încredere că autoritățile vor acționa să le ajute Uh, directiva privind victimele, la asta se referă, că victimele lor nu trebuie să le fie teamă să raporteze și să se aștepte la susținerea eficientă a autorităților îndrituite. Și în cele din urmă, domnul Verhofstadt a menționat acest lucru aici. E vorba de bărbați, da, chiar de bărbați și ei uh, trebuie să facă ceva pentru a îmbunătăți situația am fost uh, recent în Suedia, unde există programe foarte bune, mai ales uh, referitoare la bărbații care au un rol esențial în combaterea violenței împotriva femeilor pentru că fără uh, ideea că ei trebuie să înțeleagă că situația trebuie să se îmbunătățească, nu putem face mare lucru. Este o chestiune complexă care impune o serie întreagă de măsuri care trebuie să fie puse în aplicare de mulți participanți la multe niveluri. Deci haideți să facem acest lucru. Eu sunt uh, gata să analizăm uh, lucrurile mai în detaliu când uh, la jumătatea lunii decembrie vom discuta privind această strategie a egalității dintre sexe. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă comisar. Dezbate.